prerogativele dumnealor și presupunem că începând cu data de 2 de 2 uh, martie, verificarea a fost făcută, deci va trebui să vedem ce se va întâmpla cu acest mandat. Stała stwierdzona. Nu cred că aveți comentarii în acest sens, deci valid. vom uh, valida acest mandat. Și în ceea ce privește actele legislative din